Pan Preda. Takže hezké odpoledne, kolegové. Naše denní zasedání pokračuje. Bună ziua, dragi colegi. Vom continua lucrările. Primul punct pe ordinea de zi este adoptarea procesului verbal de la reuniunea de ieri. Dacă nu sunt obiecții sau comentarii, atunci procesul verbal se consideră adoptat. Următoarele puncte pe ordinea de zi sunt dezbaterile privind cazurile de încălcare a drepturilor omului, a democrației și a statului de drept. Primul punct din această după-amiază, Madagascar. Domnul Charles Tannock are cuvântul. Mr. President. Domnule președinte, mă scuzați, am greșit discursul. Legal and unelected regime of... Regimul ilegal al lui uh, al lui Rajolina face niște abuzuri extraordinare și uh, nu se poate să lăsăm să sufere cetățenii din Madagascar, din care mulți trăiesc într-o sărăcie mizeră. Trebuie să se ia măsuri țintite împotriva lui Rajoelina și a acoliților săi și trebuie să se ia măsuri împotriva Uh, neajunsurilor guvernării. Uniunea Europeană și Uniunea Africană ar putea să facă mult mai multe. Am văzut foarte multe promisiuni până acum din partea Uniunii Europene, însă prea puține acțiuni. Trebuie să se ia măsuri împotriva lui Raja Elina și a lui Ravela Manana uh, și acesta, Raja Alina, ar trebui să permită rivalului său să participe la alegeri în septembrie anul acesta. Însă, din păcate, situația reconcilierii din Madagascar nu este prea bună. Sper ca lucrurile să se rezolve pașnic în următoarele luni. Mulțumesc, domnule Tană. Înseamnă, urmează doamna de Cai. Mulțumesc, domnule președinte. Nu este prima dată când vorbim despre drama pe care o trăiește Madagascarul. De la rezoluția din februarie 2010 și până astăzi, lucrurile nu au evoluat sau cel puțin nu s-au îmbunătățit și din potrivă uh, poporul din Madagascar este cel care are de suferit. El este prima victimă a acestei situații. Dincolo de asta, astăzi există o luptă de putere și aceasta pare să nu își găsească sfârșitul. Uh, Parlamentul European și-a exprimat în mod clar deja acum un an sprijinul față de un proces democratic care să conducă la alegeri. Însă acest uh, lucru nu s-a întâmplat. Rajelina este încă la putere, nu are dreptul să se mai prezinte la noi alegeri. Acest lucru trebuie să fie foarte clar și aș dori să pledez în fața dumneavoastră pentru ca negocierile care au loc cu uh, SADC, care nu au dus încă la un rezultat clar, ei bine, aceste negocieri trebuie totuși să aibă șanse de reușită. Asta pentru a încerca să păstrăm toate șansele de partea negocierilor care să rezolve, sper, această situație extrem de urgentă. Mulțumesc, doamnă de Kaiser. Doamna Vergia. Mulțumesc, domnule președinte. Astăzi, UNGL nu poate decât să regrete rezoluțiile pe care le vedem, mai ales în cele referitoare la Madagascar. Am avut ocazia în februarie 2010, la precedenta rezoluție de urgență, am avut ocazia să spun acest lucru în această țară și în alte țări din Africa. Uniunea Europeană dă dovadă de incompetență politică și nu putem să facem lucrurile să evolueze prin sancțiuni economice. Singura victimă a acestei situații este și va fi poporul din Madagascar, care chiar nu are nevoie de așa ceva. Am fi preferat ca Parlamentul European să transmită un mesaj clar de susținere pentru comunitatea pentru dezvoltarea Africii de Sud, care face eforturi pentru a găsi o soluție. Am fi preferat un mesaj prin care să felicităm pe domnul Șisanov pentru activitatea de mediere, care a prezentat o foaie de parcurs pentru soluționarea problemei din Madagascar. Uh, sâmbătă la Johannesburg va avea loc o nouă întâlnire a SADC în prezența oficialităților din Madagascar pentru a putea discuta această foaie de parcurs.

După lovitura de stat uh, și după reinstaurarea guvernului lui Rajoelina, Madagascar devine un centru de instabilitate politică. Nu mai există o separare a puterilor, uh, uh, mijloacele mass media sunt controlate de guvern, drepturile omului sunt încălcate și forțele de securitate malgașe sunt exercită un control asupra populației care suferă de pe urma consecințelor acestei situații politice. Madagascarul este o țară care are resurse, însă se confruntă cu probleme umanitare, um, nu are, nu are suficientă apă, nu are suficiente alimente. Uh, trebuie să continuăm ajutorul umanitar oferit acestei țări și trebuie să ajungem la o situație în care guvernul de tranziție să fie unul neutru, care să readucă ordinea constituțională, să organizeze alegeri libere și, libere și transparente, care să permită tuturor uh, mișcărilor politice să participe în mod liber, iar astfel poporul malgaș va putea decide uh, despre viitorul său. Mulțumesc foarte mult, doamna Kil Nielsen. Domnule președinte, grupul Verzilor condamnă încă o dată condițiile în care domnul Rajolina s-a instalat la putere în Madagascar. Situația politică foarte instabilă în această țară ne preocupă. Încălcările drepturilor omului sunt numeroase, există violență împotriva manifestanților, arestări ilegale, uh, închideri, abuz împotriva jurnaliștilor și oponenților politici. Forțele de securitate se bucură de o impunitate completă. Liderii mișcărilor politice de opoziție sunt aruncați în închisoare și cerem să fie eliberați. De altfel, gestiunea necontrolată a bogăților naturale ale acestei țări amenință posibilitățile de dezvoltare pentru viitoarele generații și conduc între un dezastru ecologic. Condamnăm exploatarea ilegală a resurselor minerale și jefuirea uh, metalelor prețioase, a lemnelor prețioase, în special a lemnului de trandafir. Situația din Madagascar reprezintă urgență absolută și uh, necesită organizarea de alegeri libere, transparente și democratice cu sprijin internațional, în primul rând din partea Uniunii Europene. Mulțumesc! Acum, în numele grupurilor politice, vom începe cu domnul Kaczmarek, care va vorbi din partea PP-ului. Vă rog, domnule Kaczmarek. președinte, șanovni Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Doamnelor și domnilor, în rezoluția noastră condamnăm încălcările drepturilor omului flagrante și de asemenea solicităm o um, dezarmare a miliților înarmate din Madagascar și cerem reinstaurarea statului de drept și de asemenea eliberarea imediată a prizonierilor politici trebuie să fie îndeplinită o condiție în Madagascar. Este vorba de uh, readucerea ordinii constituționale anterioare. Avem nevoie de transparență, de alegeri care să respecte standardele democratice. Însă dilema este cum să uh, sporim asistența umanitară pentru Madagascar, dat fiind că nu îi acceptăm regimul autocrat. Mulțumesc! Mulțumesc! Doamna Crețu, în numele grupului socialist și democrat. Stimate domnule președinte, au trecut doi ani de la mm, luarea, de la mm, îndepărtarea de la puterea președintelui ales și preluarea puterii de către grupuri militare care amenință democrația, pluralismul și libertatea de exprimare. Uniunea africană a, deci, a decis că regimul politic din această țară este unul ilegal și a exclus-o din membrii săi. Uh, această situație a dus la o izolare în plan internațional, un lucru care s-a repercutat asupra populației care este privată de ajutoare umanitare. Uh, trebuie să facem un apel către Națiunile Unite, către Consiliul de Securitate pentru a extinde decizia uh, Uniunii Africane și uh, pentru a întări ajutoarele umanitare oferite poporului din Madagascar. Suntem de acord cu um, foaia de parcurs propusă de Comunitatea pentru Dezvoltare Sud-Africană pentru depășirea acestei crize. Trebuie să ne asigurăm că președintele Marc Ravalomanana se poate întoarce în calitate de președinte ales democratic în această țară și și uh, că drepturile omului uh, încep să fie respectate. Mulțumesc, doamna Oiuland, în numele uh, ALDE. Mulțumesc, domnule președinte. Lovitura de stat militară din Madagascar a fost urmată de încălcări continue ale drepturilor omului și libertăților civile. Am urmărit concentrarea ramurii executive, legislative și judiciare și a mass mediei în mâinile domnului Raiolina care se mândrește cu titlul de președinte al înaltei autorități de tranziție. Mă bucură faptul că UE și statele membre nu au recunoscut guvernul său ilegitim. Nu trebuie să acordăm um, încredere niciunui conducător autoritar, inițiind relații oficiale, chiar dacă acest lucru s-a întâmplat în trecut. În consecință, salut sancțiunile care au fost impuse asupra acestui regim până acum și încurajez comunitatea internațională să le extindă pentru a uh, pune capăt guvernului la Iolina și pentru a readuce țara la democrație. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Macovei! Uh, mulțumesc! lovitura de stat din martie 2009 a fost urmată de acte de violență, încălcarea drepturilor omului inclusiv arestări arbitrare ale liderilor opoziției și insecuritate internă. acestea trebuie investigate și autorii pedepsiți regimul boicotează eforturile internaionale i regionale de reinstaurare a păcii i de organizare de alegeri libere pentru un guvern democratic i legitim. nu trebuie însă renunat la eforturile de a găsi soluii. de asemenea cu titlu de urgenă miliiile politice trebuie desfiinate i abuzurile securităii uh, guvernului împotriva populaiei trebuie oprite. este fundamental să se organizeze cât mai repede alegeri libere i democratice pentru a se instaura o ordine constituională legitimă i pentru a se putea procede la reconstrucia ării. solicit de aceea comisiei i consiliului să continue eforturile să le intensifice uh, să le facă mai rapide pentru a asigura uh, uh, soluiile i mediul pentru organizarea de alegeri libere i pentru protecia drepturilor omului în madagascar. Mulțumesc. Now I will give the floor. Mulțumesc, domnul Repo, acum. Mulțumesc, domnule președinte. Populația din, de pe cea de-a patra insulă ca mărime din lume a avut mult de suferit din cauza loviturii de stat din Madagascar. Guvernul uh, din Madagascar nu este unul uh, ales democratic. Bogățiile sale naturale nu contribuie la îmbogățirea populației. Populația continuă să trăiască în mizerie și în sărăcie. Drepturile omului sunt încălcate în mod constant. Persoanele sunt uh, arestate în mod arbitrar și uh, executate, bisericile sunt jefuite, presa este amenințată și toate acestea se întâmplă la ordinea zilei. Lista ar putea fi și mai lungă presa și mai ales populația este menținută în sărăcie persoane sunt torturate, suferința umană este enormă și de asemenea este amenințată biodiversitatea acestei țări. Am văzut că dezvoltarea uh, faunei este inegală și totuși este una uh, de bogății naturale unice în lume. Uniunea Europeană trebuie să contribuie la susținerea poporului malgaș prin toate mijloacele. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Acum, ultimul în această rundă, domnul Kelly. Bună ziua! Situația din Madagascar este o situație clasică în care situația nouă nu e cu nimic mai bună decât cea veche. Acest regim a venit la putere în 2009 cu sprijin din partea armatei. Prin urmare, Vechile obișnuințe au rămas neschimbate. Există uh, crime, există torturi fizice, psihice, um, detenții care sunt în creștere și, sigur, sărăcia crește de asemenea cu salariul minim de 35 de dolari pe lună. Soluția este clară, e nevoie de un regim democratic și noi, Uniunea Europeană, trebuie să facem eforturi pentru a obține acest lucru, fiindcă fără asta nu poate exista progres. Dacă pot exista alegeri libere și un nou guvern, Uniunea Europeană împreună cu alte organisme internaționale, în special Uniunea Africană, pot ajuta această țară să se îndrepte către democrație și către redresare economică. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, domnule Kelly. Acum procedura intervențiilor spontane. Doamna Esaia dorește să intervină. Arvoisa puhemies, vuoden 2009... Domnule președinte, după schimbările politice care au avut loc în Madagascar, instabilitatea crește și la fel și tulburările. Eh, există încălcări grave ale drepturilor omului, prejudicii care sunt aduse siguranței a eh, cetățenilor. Această criză încearcă să-și găsească soluții în prezent prin intermediul cooperării uh, internaționale. SADC-ul a convocat uh, mai, multe, mai mulți factori uh, politici uh, în Botswana pentru a încerca să găsească o soluție de tranziție. Anumite partide politice au refuzat să participe și au anulat toate tentativele de încercare uh, de găsire a unei soluții comunitatea internațională trebuie să intervină, trebuie să se asigure că guvernul ilegal uh, condus de Rajoelina uh, va preda puterea. Dziękuję, panie przewodniczący. Przyczyny... Doamna Geringer de Odenberg, mulțumesc, domnule președinte. Motivul pentru această criză din Madagascar este o, o lovitură de stat militară, care acum doi ani a forțat președintele ales democratic să uh, plece în exil. Armata a fost cea care a luat puterea și acest lucru a fost condamnat de comunitatea internațională, inclusiv Uniunea Europeană, care a hotărât să nu mai acorde asistență pentru dezvoltare și Madagascarul uh, a fost exclus din Uniunea Africană, ceea ce înseamnă că izolarea acestei țări a fost și mai mare. Ne aflăm la un moment de cumpănă în această situație, deci există acum un moment propice pentru negocieri care deja au început și cred că această ocazie este o bună ocazie pentru a reinstaura ordinea constituțională și pentru a organiza alegeri libere și democratice. Negocierile sunt de asemenea importante pentru ca țara să poată beneficia de asistență pentru dezvoltare din nou. Sper că partidele care acum sunt în opoziție vor putea să um, fie de acord cu privire la o foaie de parcurs comună și să organizeze alegeri libere. Domnul Ferreira dorește să intervină. Obrigat, domnul președinte. Crie... Mulțumesc, domnule președinte. Înainte de toate, aș dori să deplâng întârzierea cu care am primit versiunea în limba portugheză a acestor rezoluții în această după-amiază. Protestez în legătură cu această situație. În ceea ce privește Madagascarul, Uniunea Europeană nu poate să susțină un proces de reconciliere fără să se amestece în niște chestiuni ce țin de competența poporului malgaș. Uniunea Europeană nu trebuie să ia parte la acest conflict și asta uh, spre binele poporului malgaș. Trebuie să continuăm eforturile SDAC pentru a găsi o soluție politică pentru criza din această țară. Dorim să reafirmăm capacitatea poporului malgaș de a-și decide viitorul.

Domnule președinte, din iulie 2003, Madagascar a început să fie o parte activă a Uniunii Africane. Până în anii 90, legăturile politice și economice erau dirijate în special către țările socialiste. Lovitura de stat militară din martie 2009 uh, a dus la instalarea domnului Rajolina în Palatul Prezidențial cu susținerea armatei în ziua în care trebuiau să voteze 8 milioane de oameni pentru reforma Constituției în noiembrie 2010, s-a stins orice speranță de a construi o adevărată democrație. Domnul președinte intervine, domnule Silvestri, dacă puteți vorbi puțin mai rar. S-a stins speranța de a construi democrație în această fostă colonie europeană. Astăzi există un guvern de tranziție care nu promite nimic bun, nici la nivel economic, fiindcă oamenii trăiesc cu mai puțin de un dolar pe zi, nici la nivel umanitar. În momentul de față, Madagascarul nu face parte din Uniunea uh, Africană. Au fost adoptate o serie de măsuri, suspendarea ajutoarelor din partea femeii și a băncii mondiale și nu este recunoscut guvernul din Madagascar. Condamnăm lovitura de stat și subliniem nevoia urgentă de alegeri libere și transparente supravegheate de comunitatea internațională. Mulțumesc! Domnul, aveți un punct procedural? Da? Vă rog. Un punct procedural, domnule președinte, cu mare respect pentru dumneavoastră. Cu siguranță, vorbitorul este cel care stabilește viteza cu care își face prezentarea, iar interpreții și asta este alegerea vorbitorului. Vorbitorii în Parlamentul European nu trebuie să riște să își aibă intervenția întreruptă din partea Parlamentului în numele interpreților. Aș vrea să se noteze acest lucru. În mare măsură sunt de acord cu dumneavoastră, spune domnul președinte, dar avem și informații din partea interpreților. Uneori nu pot ține pasul cu intervenții atât de rapide. Când întrerupt vorbitorul, întotdeauna îi ofer uh, timp suplimentar pentru a-și termina intervenția, astfel încât toată lumea să fie mulțumită. Vorbitorul, cei care ascultă în căști, fiindcă audă traducere bună și interpreții. Acesta este până la urmă scopul activității pe care o avem aici. Mulțumesc și acum dau cuvântul doamnei Corhola. Taxi, arvoisa puhemies Mulțumesc, domnule președinte. După lovitura de stat din luna martie, stabilitatea țării s-a uh, pierdut complet și uh, mizeria a căpătat proporții foarte mari. Criza politică este foarte dificilă și populația are probleme în a se alimenta cu apă potabilă și cu alimente. Toate acestea sunt monopolizate de stat care exercită puterea politică, judiciară și executivă și controlează și mass media. Au loc violențe la adresa populației, apărătorii drepturilor omului și alții au trebuit să părăsească țara și să facă cele necesare ca să se uh, restabilească ordinea constituțională, însă nu au reușit. Se cer anchete. Uniunea Europeană trebuie să ofere un ajutor umanitar coordonat cu sancțiuni, pentru că altfel criza politică nu se va rezolva. Mulțumesc! Mulțumesc! Acum îl voi ruga pe domnul comisar să ia cuvântul. Domnule comisar, ce părere are Comisia? Domnule președinte, doamnelor și domnilor deputați, Comisia și înaltul reprezentant al Uniunii Europene, doamna Catherine Ashton, sunt deosebit de preocupați de situația din Madagascar. Noi transmitem poporului malgaș că poate conta pe sprijinul nostru, dar acum trebuie uh, să vedem cum se poate depăși această criză politică și cum se pot depăși repercusiunile sale economice și sociale asupra poporului malgaș. Și acordăm cea mai mare atenție acestui subiect. Și noi urmărim îndeaproape evoluția situației și încercăm să intervenim uh, în plan diplomatic pentru a pune capăt acestei crize. Deja de doi ani ne confruntăm cu un blocaj nu al situației. Nu reușim să progresăm. Acum două zile au avut loc reuniuni între SADC și diferiții factori implicați din această țară pentru a se încerca găsirea unei soluții bazate pe neutralitate și pe acord între toate părțile implicate. Da, este nevoie de un acord care să fie susținut de comunitatea internațională și de poporul malgaș. Sigur că ne dorim ca aceste negocieri să permită ca Uniunea Africană și comunitatea internațională să își dea acordul pentru reintegrarea Madagascarului în comunitatea internațională și respingem orice tentativă a unui guvern de facto de a-și impune voința. Săptămâna trecută am decis în cadrul Consiliului să se continue cu uh, sancțiunile prevăzute la articolul 96 din acordul de la Cotonou, dar ajutorul umanitar nu este vizat aici. Suntem dispuși să acordăm uh, un sprijin politic și financiar acestui proces de tranziție care, sigur, trebuie să se bazeze pe un acord între părțile implicate, un acord care să fie aprobat și de SADC și de Uniunea Africană. Sperăm așadar că situația se va îmbunătăți după doi ani extrem de dificili. Mulțumesc, închidem acest subiect și votul va avea loc cam peste jumătate de oră. Al doilea subiect pe ordinea de zi a acestei după amieze este Guantanamo, hotărârea iminentă privind pedapsa cu moartea. Și, ca și în cazul precedent, îi voi da întâi cuvântul